denního zasedání bude předložen parlamentu ke Procesul verbal al acestei reuniuni va fi uh, depus pentru aprobare la începutul sesiunii următoare și dacă nu există obiecții, deciziile adoptate astăzi vor fi transmise imediat către autoritățile competente